agree, I would propose you to start. Stimați colegi, cu voia dumneavoastră propun să începem ședința de astăzi. Avem o ordine de zi foarte interesantă cu multe subiecte și foarte mulți colegi doresc să ia cuvântul în legătură cu diferitele subiecte pe care le dezbatem astăzi. Doresc să încep cu primul punct de pe ordinea de zi și anume adoptarea ordinei de zi. Doresc să vă informez cu această ocazie că subiectul numărul 6, și anume raportarul privind trialogul, în legătură cu raportul despre Centrul de Competență și Centrul de Coordonare Națională, va fi amânat pentru următoarea ședință de pe 12 noiembrie. Dacă nu sunt alte observații privind ordinea de zi, putem să considerăm ordinea de zi adoptată. Urmează anunțurile președintelui și, ca de obicei, ședința de astăzi este transmisă pe internet și aveți interpretare în franceză, spaniolă, portugheză, finlandeză, cehă, engleză, polonă, bulgară. Și, din păcate, s-a întrerupt conexiunea. In order to get your message across, please speak one of the language for which pentru a fi înțeles, vă rog să vorbiți într-una din limbile pentru care avem interpretare, iar astăzi ne bucurăm de numărul maxim de limbi pentru care putem avea interpretare. Este un regim foarte generos. Vă rog să vorbiți clar și într-un normal pentru a ajuta pe interpreți să lucreze cât mai eficient. Și doresc să le mulțumesc în avans interpreților pentru activitatea lor. Doresc să anunț și o noutate. Ședința de astăzi va fi în întregime la distanță. Vă reamintesc că în urma deciziei președintelui de pe 27 octombrie, această reuniune se va ține în întregime online, fără ca vreun membru să fie prezent în sală. Cel mai important punct de pe ordinea de zi îl reprezintă dialogul cu domnul vicepreședinte Sefcovic, care este vicepreședinte pentru relații interinstituționale și prospectivă, care se află alături de noi pentru a prezenta raportul pe anul 2020 privind analiza prospectivă, în special aspectele legate de industrie, digitalizare și energie. Încercăm să identificăm tendințe și oportunități pentru a face alegeri strategice mai bune și să introducem o înțelegere cât mai largă a rezilienței europene. Și avem în vedere piloni economici, social, geopolitici și digitali. Pentru fiecare dimensiune, raportul identifică capacitățile, vulnerabilitățile și oportunitățile pe care le dezvăluie criza provocate de coronavirus, care trebuie să fie abordate pe termen lung. Avem așadar un dialog foarte constructiv și interesant cu domnul vicepreședinte și avem la dispoziție o oră și 15 minute. Și vom avea, ca de obicei, două runde de întrebări și răspunsuri. Prima este runda coordonatorilor sau a supleanțelor acestora, care reprezintă grupurile politice, iar cea de-a doua rundă va cuprinde 23 de membri ai ITRE. Vă rog, stimați colegi, să păstrați timpul care v-a fost alocat pentru ca toată lumea să aibă ocazia să pună întrebări și de asemenea pentru a avea timp suficient ca domnul Sevco- să răspundă. Ca întotdeauna, dacă vom avea câteva minute la final, putem să folosim procedura CHDI pentru a avea câteva întrebări suplimentare. Dar vom reveni asupra acestui lucru. Astăzi nu avem niciun coleg în uh, sală, așa că vă rog să scrieți în funcția de chat de pe platformă, în fereastra de chat, pentru a vedea cine ar dori să ia cuvântul. Și acum am onoarea și plăcerea să-l invit pe domnul vicepreședinte Sefcovici să ia cuvântul. Aveți la dispoziție 10 minute pentru um, adresarea inițială. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, uh Mr. President. Uh, dear... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să profit de ocazie pentru a îi saluta pe participanții la ședință și pe toți cei care apreciază cooperarea noastră strânsă. Cred că punctele pe care le-ați menționat în introducere reprezintă o introducere excelentă a subiectului pe care urmează să-l prezint. Cred că sesiunea de astăzi arată foarte bine cum s-a schimbat neașteptat și complet lumea și felul în care epidemia de coronavirus a avut efecte asupra vieții noastre de zi cu zi și asupra felului în care interacționăm și în care lucrăm. Bineînțeles că, în primul rând, este o criză sanitară care are consecințe extrem de serioase, de dramatice și costuri foarte mari – costuri fiind reprezentat de vieți omenești. Vedem acum că se iau noi măsuri pentru a se contracara răspândirea virusului în toate statele membre. Știm că este nevoie de măsuri pentru a combate acest al doilea val al epidemiei, dar cred că, pe de altă parte, cu toții suntem conștienți cât de dificil este acest moment pentru lucrători, pentru cei mai afectați din diferitele sectoare economice, dar în general pentru tot sectorul economic și în special pentru familiile lucrătorilor care riscă să își piardă locurile de muncă. Scopul nostru ar trebui să fie evident să luptăm pentru fiecare viață, dar și pentru fiecare posibilitate de a ne asigura traiul pentru cetățenii Uniunii Europene. Ne aflăm în fața unui mare examen pentru europeni, pentru întreprinderile europene, un test care ne va pune la încercare rezistența și reziliența economică. Am pregătit primul raport strategic de prospectivă și ne-am hotărât pentru acest prim raport să ne concentrăm pe reziliență în spațiul european. Pentru noi reziliența nu înseamnă doar posibilitatea de a face față provocărilor, ci și abilitatea de a ne transforma economia pentru a, fi, pentru a avea o economie mai durabilă, mai corectă și cu un caracter democratic mai pronunțat. Ne sperăm să putem folosi această criză pentru a ieși mai puternici din furtună. Este vorba de decizii operaționale care trebuie luate zi de zi, dar de asemenea trebuie să ne gândim și la perspectiva pe termen lung. De aceea, privesc această criză provocată de COVID-19 un moment care subliniază cât de mult avem nevoie de politici pentru viitor bazate pe fapte și pe dovezi care să ajute industria europeană și economia europeană. Și de asemenea este important să explorăm posibilitățile pe care le avem pentru a descoperi noi oportunități economice și de dezvoltare. Cred că de pe urma primului val epidemic am avut multe de învățat, printre care că trebuie să reanalizăm lanțurile de aprovizionare, că trebuie să fim atenți la aprovizionarea cu produse esențiale care provin din afara granițelor Uniunii și că trebuie să avem rezerve de produse în Uniunea Europeană, în special produse sanitare, pentru a fi sigur că suntem mai bine pregătiți pentru viitor. Deci cred că reziliența este unul din principalele aspecte pe care trebuie să le avem vedere în viitor. Este important nu doar din cauza crizei, ci și din cauza progresului foarte rapid al tehnologiei. Este un subiect pe care îl discutați la comisia dumneavoastră. Trebuie să ne gândim la competiția globală, dar trebuie să ținem cont și de impactul tot mai uh, accentuat al schimbării de climă în toate aspectele vieții noastre, de la rutina de zi cu zi, la noile feluri de locuri de muncă care apar în Europa și, de asemenea, să vedem care este impactul asupra locurilor de muncă care încet, încet dispar de pe piața muncii. În ce privește recuperarea după criză, trebuie să acționăm cât mai repede. Trebuie să ne asigurăm că punem la dispoziție locuri de muncă, că reactivăm industria și că îndreptăm Europa în direcția potrivită către o tranziție verde și digitală. Este un domeniu în care cred că putem să avem un rol important cu analiza prospectivă. Dar ce este analiza prospectivă? Este știința prin care folosim inteligența colectivă pentru a anticipa și a influența viitorul. Sunt foarte mândru de faptul că Comisia Europeană este primul organism de administrație publică important care aduce această discuție la nivel politic. Și de faptul că am început să includem analiza prospectivă în politicile noastre când luăm decizii, când ne setăm obiectivele pentru viitor și că folosim analiza prospectivă pentru a ne asigura că deciziile pe care le luăm sunt într-adevăr adecvate viitorului. Apreciez foarte mult ocazia pe care o am de a discuta cu Comisia ITRE, dar ce rolul Parlamentului European este foarte important în toate aceste dezbateri și în modelarea viitorului. Cred că analiza prospectivă poate fi folosită pentru a identifica diferitele scenarii pe care l-ar putea juca Uniunea Europeană, pe care pentru rolul pe care l-ar putea avea Uniunea Europeană în viitor. De asemenea, ne poate ajuta să analizăm opțiunile pe care le avem și pentru a vedea care este uh, calea cea mai bună și abordarea cea mai bună pentru viitor. După cum am spus, este primul raport de analiză prospectivă și se concentrează pe reziliență, care cred că devine un nou pilon pentru Uniunea Europeană. Aveți dreptate, domnule președinte, că analizăm uh, legătura dintre dimensiunile sociale și economice, dintre digital și geopolitic. Și pentru fiecare dintre acestea am analizat atât punctele de vulnerabilitate, cât și oportunitățile pe care le aduce cooperarea europeană. și am combinat acestea cu cele 14 mega tendințe pe baza cărora se actualizează situația la nivel european. Sunt sigur că ați văzut că am acoperit toate modificările principale la nivel global și social Cred că prin aceste 14 puncte putem defini principalele puncte de inflexiune ale dezvoltării globale. Pentru comisia dumneavoastră, cu precădere, putem uh, trage câteva învățăminte importante de pe urma epidemiei. În primul rând că această criză a accelerat lucrurile. A grăbit pasul privind mai multe tendințe, în special când vine vorba de tranziția verde și tranziția digitală. și de asemenea ne îndreaptă atenția asupra acestor sectoare când ne gândim la reziliență. Trebuie să actualizăm gândirea pe care mai multe sectoare și salut raportul de inițiativă pe care îl aveți. ce deci, cred că strategia industrială pe care am adoptat-o în acest an este un pas important în direcția potrivită. Dar înțeleg că dacă ne gândim la toate noile schimbări și evoluții pe care le-a adus epidemia, Trebuie să ne adaptăm și abia aștept să putem coopera cât mai îndeaproape cu dumneavoastră în acest sens. Doresc de asemenea să menționez uh, accelerarea și hiperconectivitatea. Cred că ne-am trezit peste noapte cu 30% din forța de muncă europeană în cu totul alte circunstanțe, care a fost nevoită să lucreze de acasă. Am văzut că traficul de date pe internet a crescut cu până la 30% și chiar și în condițiile în care multe lucruri au fost restricționate în timpul uh, verii, traficul pe internet nu s-a modificat foarte mult de la o perioadă la alta, deci cred că această situație va deveni permanentă. Estimăm că pentru 2025 vom avea 175 de miliarde de terabits de trafic generat în întreaga lume. Este un număr absolut colosal. Așadar, ne bazăm foarte mult pe platforme digitale și pe soluții digitale, dar foarte puține dintre ele sunt de origine europeană. Cred că trebuie să ne axăm de aceea foarte mult pe economia digitală, deoarece este importantă pentru viitorul Uniunii. De asemenea, am uh, observat că ne bazăm pe câțiva furnizori pentru o serie de produse critice, și trebuie să reanalizăm situația când vine vorba de materii prime, de bunuri esențiale și componente de care avem nevoie când vine vorba de viețile, economia sau producția noastră industrială. În ce privește materiile prime esențiale, vom avea nevoie până în 2050 de 16 ori mai mult uh, uh litiu și de 15 ori mai mult cobalt. Uh, deci litiul, cobaltul și minereurile rare sunt toate materii prime esențiale de care avem nevoie pentru toate tehnologiile pe care le vom folosi în viitor. Trebuie să ne concentrăm pe mobilitate inteligentă, pe energie regenerabilă, pe tehnologii digitale și așa mai departe, care toate depind de aceste materii prime. Trebuie așadar să ne asigurăm că putem produce panouri solare, baterii, celule de hidrogen și așa mai departe și că atunci când facem acest lucru avem o strategie bună care ne asigură acces adecvat la aceste materii prime. Și uh, ultimul punct pe care doresc să îl subliniez în ce privește lecțiile pe care le-am învățat se referă la suverenitatea economică europeană. Vedem că astăzi, în ziua de astăzi puterile globale combină interesele geopolitice și economice pentru a avea influență mai mare la nivel mondial. Chiar dacă poziția euro, chiar că euro capătă o poziție tot mai importantă, încă nu este pe picior de realitate cu alte valute. Am văzut în prima jumătate a anului efectele pe care le au pandemia asupra companiilor și, și industriilor strategice și că acestea au fost expuse posibilității unei preluări ostile de către companii străine. A trebuit așadar să luăm măsuri de protecție pentru bunurile europene, în special în ce privește domeniile, sectoarele sănătății, apărării și infrastructurii critice. Așadar, analizăm acum cele mai bune instrumente pentru a avea grijă că vom avea nevoi că nevoile noastre vor fi acoperite și că putem să analizăm investițiile străine pentru a ne asigura că această criză nu va fi întoarsă împotriva Uniunii Europene și împotriva economiei noastre. Muncim din greu pentru a ne asigura că nu permitem efectelor contingente negative um, să afecteze piața unică europeană. Și, în final, doresc să mă refer la faptul că încurajăm foarte mult cooperarea cu Comisia ITRE și că ne bucură această cooperare. Am avut plăcerea să discut cu membrii Comisiei ITRE activitatea noastră privind uh, Alianța Europeană privind bateriile și mă bucur foarte mult că s-a creat acest grup în cadrul Parlamentului European. Dacă doriți, pot să vă prezint și mai multe date statistice privind această cooperare și cum uh, putem observa că acum Europa este una dintre zonele foarte importante în ce privește dezvoltarea industriei producătoare de baterii. Cred că putem să ne asigurăm că vom avea cele mai sustenabile și uh, ecologice mașini în viitor. Dorim să folosim această experiență și în ce privește materiile prime esențiale și în ce privește hidrogenul și poate și în alte domenii acolo unde este nevoie de a coopera pentru a avea succes. În concluzie, doresc să vă să, invit, să vă invit să cooperăm cât mai îndeaproape în viitor și să ne concentrăm pe autonomia strategică în viitor. Cred că aceasta este uh, principala lecție pe care am învățat-o și este tendința pe care am, remar- care am remarcat că s-a accelerat urma COVID și dorim să combinăm atenția pe care avem asupra autonomiei strategice cu rapoartele suplimentare privind, econo- privind locurile de muncă verzi și de ce fel de abilități și de ce fel de specializare și educație avem nevoie pentru a putea fi cât mai bine poziționați față de transformarea pe care o remarcăm și cum putem să asigurăm o tranziție digitală și verde cât mai bună. Acestea sunt subiectele pe care dorim să ne concentrăm în anii următori și sper să putem discuta împreună asupra acestor subiecte și să lucrăm împreună asupra lor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aștept întrebările și comentariile dumneavoastră. Thank you, thank you. Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte Șefcovici. Mulțumim că ați explicat principalele aspecte, că ați uh, scos la lumină principalele lecții pe care le-am uh, desprins și ați punctat vulnerabilitățile. Vom dori ca și pentru viitorul raport să rămânem într-un uh, contact uh, aprofundat, inclusiv pe ceea ce se cheamă prioritățile dumneavoastră și autonomia noastră strategică este extrem de importantă, așa cum foarte bine ați spus, inclusiv la lumina ambițiilor noastre în privința schimbărilor climatice, cele legate de pactul ecologic și tranziția ecologică și digitală. Vom da acum cuvântul coordonatorilor și reprezentanților grupurilor politice. Două minute per intervenție. Vă rog să respectați timpii alocați. Uh, voi începe cu doamna Carvaio, reprezentantă uh, a PP. Bună ziua, stimate domnule președinte, domnule comisar. Acum uh, un an, domnule vicecomisar, ați spus că, uh, vicepreședinte, ați spus că veți uh, introduce la nivel impactului evaluării de impact, aspectele pe care le putem, din păcate, nu se audă prea bine. IMM-urile sunt deosebit de vulnerabile la șocurile pieței. Ne lipsește reziliența în cadrul PPE, ne îngrijorează foarte mult că țesătura um, pe care se bazează economia europeană, IMM-urile care generează 70% din locurile de muncă europene sunt periclitate. Știm că redresarea implică o serie întreagă de soluții pe termen scurt, dar vrem să știm și care sunt sugestiile pe termen lung pentru a consolida reziliența IMM-urilor. Veți respecta promisiunea de a ține cont de acest aspect la nivelul tuturor legislațiilor, inclusiv la, la lumina viitorului și viitorul locuri de muncă. Reziliența, competitivitatea sunt consolidate și prin reducerea birocrației, prin asigurarea uh, Uh, reducerii uh, poverii administrative. Veți sprijini apelul uh, de joia trecută acestei comisii în raportul privind IMM-urilor de a stabili o țintă concretă în ceea ce privește reducerea poverii administrative pentru IMM-uri. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, doamnă Carval. Eu nu știu dacă domnul Danica este conectat. Dacă este, l-aș invita să ia cuvântul nu este, din păcate, conectat, atunci îi dăm cuvântul domnului Grotius în numele grupului Renew. Mulțumesc, domnule Pește, domnule comisar, pentru această muncă deosebită în privința raportului legat de analiza uh, prospectivă. Trebuie să consolidăm elementele strategice, inclusiv planul executării. Mulțumim pentru munca deosebită depusă la acest raport. mult uh, faptul că v-ați referit la stabilirea de standarde uh, pe planul elementelor de mediu, pentru de mare ambiție. Ați menționat uh, importanța respectării cartelului datelor, inclusiv prin importanța standardelor, în modul general, însă a stabili standarde are o importanță și mai strategică din perspectiva uh, industrială și strategică, uh, ține de, de influențarea următoarelor uh, generații de tehnologii, telecomunicații, IA, cloud și așa mai departe, biotehnologii, inclusiv industria aerospațială, 5G, 6G. Deciziile adoptate în privința standardelor au, au cuvinte comerciale foarte importante și uh, modelează propria noastră arhitectură a autonomiei strategice. Face parte din geopolitică, din digitalizare, din uh, factori uh, ecologice, din concurență. Toate pozițiile noastre depind de standarde, deci n-ar trebui oare să ne axăm în mod expres asupra strategiei. Uh, e o poziție pe care o împărtășesc și eu și guvernul chinez și uh, pentru China, obiectivele până în 2035 este cea de a avea un lume care să coopereze pe baza unor reguli chinezești și folosesc aceste reguli pentru a-și uh, atinge propriile obiective. Deja chinezii joacă rol important la nivelul ONU, de pildă, în organismele speciale de stabilire a standardelor. Și și dacă vrem să ne menținem și noi libertatea la nivel european, precum și stabilitatea, avantajul tehnologic, cred că va trebui să luăm măsuri în ceea ce privește uh, acest aspect și să ne manifestăm în cadrul acestor entități de stabilire a standardelor. Mă refer aici la tot ce ține de industria noastră, tehnologiile noastre, trebuie să includem aceste aspecte în următoarele etape ale uh, studiilor de analiză prospectivă pentru a ne asigura că Europa este un loc propice pentru desfășurarea uh, operațiunilor uh, business. Mulțumim foarte mult pentru această pentru eforturi deosebite și mult succes. Mulțumim, domnule Grotius. Acum îi dăm cuvântul lui Paolo Borchia în numele grupului ID. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, Perspectivele strategice eh, sunt un obiectiv important pentru tot ce din cadrul Parlamentului. Trebuie să ne asigurăm însă că nu ajungem la rigiditate la nivelul implementării. Trebuie să ținem cont de faptul că procesul de feedback afectează în mod permanent această, această abordare în speță de jos în sus, în mod ascendent. Ați menționat o eh, semnătură de parteneriate internaționale interesante. Să nu uităm însă că Trebuie să ascultăm în primul rând uh, vocea Parlamentului, uh, vocea democratică a cetățeanului european pentru a asigura reziliența tesăturii uh, europene. Trebuie să asigurăm că avem o dublă orientare și o sprijinire aparte a IMM-urilor care sunt coloana vertebrală a economiilor noastre și să privim cu încredere către un viitor care nu va fi un viitor al unei concentrate excesive a piețelor și a dependenței față de multinaționalele europene. Cum dorește Comisia să faciliteze reziliența acestor companii mici și medii, atât în ceea ce privește aprovizionarea, cât și în ceea ce privește rețelele digitale larg răspândite? Credeți că au fost alocate suficiente fonduri pentru acest tip de infrastructuri sau uh, aveți intenția de a realoca fonduri care anterior fusese atribuite altor obiective? Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Borchia. Domnul Danica, coordonator al SNDR, acum cuvântul. Cred că acum puteți să mă vedeți și să mă auziți. Am fost online, am ascultat cu atenție prezentarea domnului uh, comisar Sefcovici. Mulțumesc foarte mult că ați uh, că mi-ați cuvântul și mi-a oferit ocazia de a vă împărtăși cu colegii, am împărtășit colegii și cu domnul uh, comisar Șarcovici opiniile mele. Mulțumim pentru această prezentare, domnule Sefcovici, a raportului privind analiza prospectivă. Acum mai mult decât oricând suntem uh, loviți puternic de această criză economică și sanitară și am nevoie o viziune atot cuprinzătoare pentru Europa. Criza COVID ne-a demonstrat care ne sunt punctele slabe în cadrul sistemelor noastre și a demonstrat nevoia de a ne actualiza și instrumentele analitice. Nu putem să obținem o uh, Uh, justiție, o tranziție justă, ecologică, fără infrastructurile potrivite. Acum ne putem consolida leadership-ul industrial și autonomia strategică, dar nu fără o viziune geopolitică clară și stabilitate la nivelul uh, agendei noastre. Toate aceste noi instrumente și acest uh, tablou de bord al unor indicatori compozit pe care îi elaborați vor ajuta să luăm decizii mai bune, fiind mai la curent cu tot ceea ce înseamnă vulnerabilitățile noastre, cele existente în cadrul societăților noastre. Doar așa vom reuși să anticipăm și să ne guvernăm, să organizăm viitoarele provocări, să prevenim viitoarele crize. Cu toate acestea, dați-mi voie să subliniez că pentru a produce o schimbare reală, acești indicatori trebuie să fie integrați așa cum se cuvine în uh, procesele noastre de guvernanță și decizionale și aveți tot sprijinul nostru în acest uh, sens. În ultimele legislaturi, grupul nostru deja a punctat acest lucru, a fost un adevărat pionier în uh, solicitarea de a se integra principiile dezvoltării durabile și rezilienței în activitățile comisiei. Reziliența are rolul de a ne permite să facem față crizelor, să le surmontăm, dar și de a asigura o tranziție în mod durabil, democratic și just în ultimul rând. Această analiză prospectivă corelată cu, rezi, cu reziliența industrială trebuie să țină cont și de faptul că există corelații pentru viitoarea alianța bateriei în cadrul căruia uh, și, și a strategiei prin baterie în care îi sper va avea un rol real. Mulțumim foarte mult domnului Șoșovici că ne-a auzit vocea și uh, vă dorim toate cele bune, asigurându-vă de sprijinul nostru pe deplin. Mulțumim domnule Mica. Acum are cuvântul domnul Jordi Sole în numele verzilor. Mulțumim, domnule președinte, domnule vicepreședinte Șefcovici. Suntem în uh, plină criză, o criză neașteptată. Această situație trebuie să sublinieze acum mai mult decât oricând că e nevoie de perspective uh, strategice, că trebuie să fim pregătiți pentru viitoarele provocări. Viitorul poate să ducă tulburări și mai mari și trebuie să ne putem adapta și să le putem surmonta. Trebuie să putem analiza situația așa cum se cuvine și trebuie să ne putem pregăti mai bine la nivel european pentru a face față provocărilor comune și pentru a uh, obține astfel uh, reziliență pe termen lung. Asta, în opinia mea, în două elemente. Întâi și întâi, uh, voință politică din partea principalului actori implicați în procesul uh, decizional european. Referim la răspunsul principal la epidemie, primul primar al Europei la pandemie, care a fost descurajator. Trebuie să avem o mai bună articulare între reflectare și acțiune. Este un punct slab al nostru. Uh, pentru a fi rezilienți trebuie să fim curajoși la nivel decizional, dar în practică nu suntem întotdeauna la înălțime. Există prea multe uh, alternative, prea multe interese adverse care ne pun vece în roate și aici pot menționa mai multe exemple, reforma PAC și uh, uh, diferitele subvenții, este nevoie de coerență între uh, reflexie și decizie, de aceea invit Comisia să dea dovadă de o voință politică mai solidă pentru a autonomiza UE, permițându-i să ia decizii, să acționeze la nivel european și să îmbunătățească coerența pentru a ne asigura că prospectiva este cu adevărat un instrument politic util. În privința conținutului acestui prim raport, vreau să subliniez o descoperire a sa, și anume că tranziția către o economie ecologică poate avea un impact mai mare decât se considera anterior pentru redresarea de la criza actuală, mai ales în ceea ce privește crearea unor loi, locuri de muncă. Acest lucru demonstrează încă o dată că tranziția ecologică nu, doar, nu e doar imperativă din punctul de vedere al durabilității, ci și o cheie pentru performanța economică în următorii ani felul în care consumăm și producem poate să ne uh, îmbunătățesc competitivitatea și să uh, produc o serie întreagă de schimbări pe piața muncii din pricina evoluțiilor tehnologice. Vreau să vă întreb, domnule comisar, cum veți asigura coerența între politicile climaterice, uh, de mediu, pentru a profita pe deplin de economia verde și pentru a obține un maximum de reziliență ecologică. Mulțumesc foarte mult! Domnul Krasnodevski are acum cuvântul, coordonator și vicepreședinte al Comisiei. Mulțumesc foarte mult și eu voiam să îl felicit pe vicepreședintele Șefcovici pentru acest document din două motive. Întâi și întâi este unul cuprinzător și e nevoie de o diagnostică mai cuprinzătoare în general. Este un document de altfel mai realist decât altele pe care le-am parcurs în ultimii ani. Există numeroase probleme pe care documentul acesta le punctează. Influența tot mai mare a actorilor globali, presiunea din partea acestora, pandemia COVID, care a demonstrat fragilitatea unor infrastructuri cheie. E nevoie de o înțelegere comună a mediului comun, cred, de, de siguranță și de mediu, ceea ce momentan nu avem. Faptul că criza economică provocată de COVID a intensificat anumite practici, creșterea cu orice preț probabil o situație viitoare a unei lumi mai competitive și faptul că trebuie promovate anumite standarde la nivel internațional, nevoia de uh, o competitivitate mai justă, precum și multe alte lucruri care sunt tratate aici și care sunt punctate fie ca avantaje sau vulnerabilități pentru UE. Am mai multe întrebări. Oare raportul este unul uh, la zi. Cred că riscă să nu fie punct de vedere această a doua, acest al doilea val al pandemiei și poate și un al treilea care va urma. Apoi, uh, parteneriatul estic este oare un succes, fiindcă promovează stabilitate în uh, zona Uh, vecinătății noastre unde anume Nagorno-Karabakh, unde anume se întâmplă acest lucru. Apoi uh, câteva probleme conceptuale în privința acestei autonomii uh, strategice deschise, cât de deschiși putem să fim dacă tot ne chinuim să obținem această autonomie strategică. Nu ați punctat acest lucru atunci când ați discutat despre o serie întreagă de probleme sociale. Radicalizarea politică, uh, inclusiv în Parlamentul European, este un lucru foarte periculos, în opinia mea. Echilibrul de puteri între statele membre, de asemenea, problemele care ne confruntăm cu toții tensiunile între diferit de tipul de solidarități între indivizi. Când mă uit la aceste tablouri de bord, un lucru mi-a sărit un ochi, am fost uimit de pildă în ceea ce privește sistemele sanitare, se punctează cazul Germaniei ca fiind deosebit de rezilientă cu referire la personalul din uh, sectorul medical. Privind acum mass media germană, îmi spune că e de fapt un punct slab acesta pentru Germania. Cum se poate de fapt monitoriza acest tip de tabel de bord, metodologia, informațiile din spatele lor? Fiindcă uneori am impresia că situația nu corespunde cu realitatea. Mulțumim, domnule Krasnodevski. Stimați colegi, vă rog să respectați timpul alocat, fiindcă nu vreau să vă întrerup. Asta ar însemna să vă tai conexiunea. Domnul Marc Botenga, din, din partea GUE, are cuvântul acum două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, pentru acest raport. Este foarte bine că dispunem de asemenea rapoarte. Raportul uh, de analiză prospectivă este un lucru foarte bun pe care putem folosi. Nu e ușor. Însă vreau să știu dacă se ia în calcul situația actuală, al doilea val al COVID, Apreciez faptul că raportul punctează importanța de a proteja locurile de muncă, dar mă întrebam atunci dacă nu ar trebui să schimbăm abordarea pe care avem în privința uh, politici industriale actuale în care acordăm uh, finanțare fără a cere garan garanția respectivele beneficiarilor pentru păstrarea locurilor de muncă. Vreau să știu și ce, ce se întâmplă cu reziliența la nivelul producției. Nu trasez o distinție între multinaționale externe și interne, în care ar fi unele rele, altele bune, fiindcă logica este aceeași până la urmă, logica profitului e cea care îi mână dar dacă avem reziliență la nivel producției, trebuie să ne gândim la sectoarele care sunt cele mai strategice, care sunt prea strategice pentru a fi lăsate pe mâna pieței. Dacă unele sunt într-adevăr prea strategice pentru a fi lăsate pe mâna unor multinaționale europene, poate sunt prea strategice pentru a fi lăsate și pe mâna celor europene. Aceeași logică societală și respectiv a priorității acordate fie profitului, fie uh, populației. Ați menționat în raport uh, materialele prime, dependența față de state membre non-UE. Uh, mă întreb dacă strategia va fi suficientă pentru a compensa acest lucru, fiindcă raportul subliniază, depinde de faptul că litiul vine din America de Sud, cobaltul din Republica Democratică Congo. Mă întreb dacă strategia noastră este suficientă, fiindcă presupun că Republica Congo nu se va alătura Uniunii Europene în următorii ani. Mulțumesc foarte mult! Thank you so much. For sure not, but uh, we Mulțumesc foarte mult. Avem soluții pentru toate aceste Poate acum prima rundă a coordonatorilor uh, s-a încheiat. Îi dau cuvântul vicepreședintelui Șefcovic pentru a răspunde. Vă rog să vă rezumați la șapte minute. Este timpul care vă revine. După care vom trece la următoarea rundă de întrebări din partea membrilor Comisiei. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Acum ar trebui să mă auziți. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori să le mulțumesc coordonatorilor pentru întrebările foarte relevante. Pe scurt, pentru că înțeleg că timpul trece foarte repede. Prima întrebare a doamnei Carvaio avea de-a face cu IMM-urile în special și cred că și domnul Paolo Borchia făcea trimitere la acest fapt pe care îl cunoaștem foarte bine și anume că, SM, că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene și cred că e nevoie de o abordare specială pentru acestea atunci când legiferăm sau când luăm decizii, însă și atunci când adoptăm măsuri astfel încât să facem față crizei pe care o traversăm. Doamna Carvaio mă întreba dacă vor exista filtre pentru IMM-uri și teste de stres pentru pentru IMM-uri, da, vom face toate acestea. Cred că peste două săptămâni eu voi prezida prima sesiune de lansare a unei platforme Fit for Future. Vrem să ne asigurăm că vom avea reprezentanți ai industriei, ai sectoarelor cheie din economie, dar de asemenea și reprezentanți de, din guvernele naționale, locale, regionale. Dorim să ne asigurăm că reprezentarea va fi una foarte bună și că va exista o interacțiune cu reprezentanții IMM-urilor. Cât despre COVID, și aici ne vom asigura că uh, Consiliul nostru de supraveghere, de reglementare, vor fi foarte atenți când fac evaluarea impactului la acest impact, care va fi impactul asupra IMM-urilor în economia europeană. Și știu că doamna Vestager și de asemenea și comisarul Breton, ambii își uh, doresc uh, să existe un reprezentant de mare calitate pentru IMM-uri care să lucreze cu IMM-urile, astfel încât să ne putem asigura că luăm decizii mai bine țintite și vom avea legislație mai bine țintită pentru ele și să eliminăm biocrația, dar și să putem ține în cont de nevoile specifice pe care le au cei din sectorul IMM-urilor. Și cred că totul merge și în direcția celor spuse de domnul Grotius, care spunea că trebuie să fie menținută poziția Europei ca superputere de reglementare în această lume. Sunt de acord cu dumneavoastră, probabil e una din puterile noastre soft, cele mai puternice din Uniunea Europeană, așa că trebuie să ținem cont și de acest fapt atunci când ne setăm standardele. Ambiția noastră trebuie, noastră trebuie să fie ca uh, să fie cât mai bine implicate. În cele mai multe cazuri sunt sunt acceptate de operatorii economici globali aceste standarde și se răspândesc și în alte locuri din lume. Astfel devin ca niște adevărate standarde globale și ar trebui să fie unele din instrumentele cheie pe care să le utilizăm în această competiție câteodată foarte puternică cu marele, marile puteri, cum ar fi China. Și trebuie de asemenea să ne asigurăm că se vor fi, vor fi reflectate și valorile noastre în această competiție globală. Uh, durabilitatea, producția într-un fel care nu afectează mediul, codurile muncii, toate acestea sunt importante, importante și, de asemenea, trebuie să contribuim la obiectivele de dezvoltare durabilă ale mileniului. Acestea sunt introduse ca parte a evaluării impactului și astfel vrem să ne asigurăm că standardele noastre, într-adevăr, vor răspunde la toate aceste cereri importante. Domnul Borchia mă întrebase cum vom utiliza finanțarea pe care o avem. Cred că am avansat bine în negocierile cu Parlamentul European și cu Consiliul cu privire la Next Generation EU și la perspectiva legată de CFM și pot să vă spun că vom avea un obiectiv de mainstreaming foarte important pentru toate dimensiunile uh, de finanțare, dar mai ales pentru Next Generation EU ne vom asigura că cel puțin 37% din aceste fonduri vor duce pentru sprijinirea obiectivelor ecologice și 30% pentru agenda digitală a Uniunii Europene. Vom utiliza mecanismul de conectare a Europei tot pentru aceste evoluții care sunt axate pe viitor, de exemplu pentru infrastructură, pentru stații de încărcare, toate acestea vor fi sprijinite și prin asemenea asemenea fonduri, astfel încât să ne asigurăm că deschidem calea spre mobilitatea inteligentă. Așa că vom adapta, adapta cheltuielile pe care le facem, astfel încât să sprijinim obiectivele pe termen lung pe care le avem. Și această dimensiune digitală și rezistența să se reflecte în toate politicile noastre. Vreau să-i mulțumesc domnului Nica nu doar pentru cooperarea excelentă și cuvintele frumoase adresate, ci și pentru faptul că ne-a supus atenției încă o dată cât de important e indexul privind privind bunăstarea. Cred că trebuie să analizăm totul din perspectiva viitorului, pentru că eu consider că vom avea nevoie de un index care să ne ducă mai departe de PIB. Știu că PIB-ul va rămâne pentru foarte, foarte mulți ani un indicator foarte important, însă am putut să constatăm pe timpul pandemiei, putem să vedem în discuțiile legate de mediu, PIB-ul nu reflectă într-adevăr calitatea vieții și eforturile pe care trebuie noi să le facem în domeniul economic și în altele, astfel încât să facem față nevoilor planetei și schimbărilor climatice. Țin să îl asigur pe dumnealui și pe ceilalți colegi din Comisia Parlamentară că noi deja sperăm că vom avea o cooperare apropiată cu ITRE pentru regulamentul privind bateriile, care e în stadiu de finalizare, pentru că ambițiile sunt foarte mari și Comisia vrea să prezinte acest regulament pentru toate bateriile care sunt înlocuite pe piața europeană, fiecare să respecte standardele de mediu cele mai înalte de durabilitate, să fie respectate și um, codile muncii. Cred că făcând toate acestea vom putea face ceea ce sugera domnul Grotius și anume să utilizăm puterile soft de reglementare pe care să le avem astfel încât să putem să răspândim aceste standarde pe tot globul. Coerența și importanța competitivității economiei noastre au fost de asemenea aminti, amintite și faptul că trebuie să ne asigurăm că tot ceea ce facem se pliază pe obiectivele pe care le avem și anume schimbările climatice. Aici aș face din nou trimitere la faptul că obiectivele de dezvoltare durabilă sunt cele mai importante, pe ele ne axăm legislația în ceea ce facem și există și o legătură cu limitele cheltuielilor pe care vi le-am descris Paris. Cred că acestea sunt adevărate garanții că Așa vor fi executate politicile noastre. Domnul Krasodevski a avut mai multe întrebări, valabile toate într-adevăr, și trebuie să spun că în ceea ce privește strategia și raportul privind strategia, am lucrat cu datele existente. Într-adevăr, o parte din anul trecut sau din primul val al pandemiei, pentru că am prezentat toate acestea la 3 septembrie, situația nu era atât de rea atunci cum e acum, nu era atât de gravă. Ah, iată, se vede foarte bine prin ce fel de vremuri trecem acum și cât de importantă va fi această analiză prospectivă și pe viitor, astfel încât să ne asigurăm că luăm deciziile potrivire. Am spus că acest tablou de bord e unul de un prototip, de fapt. Așa că salutăm această discuție. Dacă considerați că anumiți indicatori trebuie modificați, alții adăugați sau evaluați altfel, atunci noi salutăm orice astfel de discuții științifice importante, pentru că dorim să le utilizăm. Sunt foarte importante, sunt un instrument important pentru viitor. Și ultima întrebare, cea a domnului Botenga în legătură cu locurile de muncă și autonomia strategică. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate ce dorim noi să facem. În următoarea analiză prospectivă ne vom axa pe autonomia strategică. Dorim, într-adevăr, să studiem mai de aproape lanțurile de valori globale sectoare, să vedem care dintre sectoare sunt atât de strategice încât trebuie să ne asigurăm că va exista o divergență sau mai mulți furnizori pentru produse foarte importante, materii prime foarte importante sau că trebuie să fim în stare să producem un anume material acasă. Pe materiile prime mă voi opri aici, voi spune doar că Va fi nevoie de un plan de acțiune detaliat dacă dorim să utilizăm mai mult reciclarea în Europa sau dorim să lucrăm cu acele materiale primi, prime foarte importante care se află pe teritoriul Uniunii Europene și apoi să dezvoltăm parteneriate cu țările de unde putem avea garanții că aceste materiale prime vor fi minate într-o manieră durabilă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim, vă mulțumim domnule Șefcovici pentru toate explicațiile oferite și răspunsurile bune la întrebări. Trecem acum la cea de-a doua rundă de intervenții din partea colegilor din Comisia ITRE. Un minut pentru fiecare dintre aceste intervenții și îi dau cuvântul domnului Cubilius din partea PP. Bună ziua! Bună ziua, domnule președinte, domnule vicepreședinte. O prezentare foarte interesantă și importantă cea legată de această analiză prospectivă. E într-adevăr foarte important pentru noi să vedem ce să facem pe termen lung, să avem această perspectivă pe termen lung. Bineînțeles, după această criză, după pandemie, ce vom face, care va fi prioritatea noastră principală E tehnologia pe care o utilizăm acum foarte mult. Ce vom face după următoarea criză care va veni? Ce fel de terminologie vom utiliza atunci? Întrebarea mea este legată de rezistență. În prezentarea dumneavoastră ne-ați spus care sunt problemele la nivel de stat membru, la nivel național, ce probleme există cu rezistența. Însă, când vorbim de rezistență, vorbim și despre luarea deciziilor, resurse. Ați putea să ne spuneți mai multe despre rezistența la nivelul Uniunii Europene, la nivel federal, dacă pot utiliza un asemenea limbaj, de ce fel de resurse avem nevoie astfel încât să fim pregătiți pentru următoare criză care s-ar putea să fie diferită. Mulțumim, domnule să Are cuvântul acum domnul Heisel din partea S și D. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, domnule Sefcovici, e minunat că avem acest prim raport, prima analiză prospectivă. Mă bucur că putem discuta acest document acum cu dumneavoastră. Ați ținut cont de criza coronavirusului, de problemele structurale din economie și v-ați axat pe bună dreptate pe rezistență. După cum știți, statele membre trebuiau să aibă planurile de rezistență și strategice care să ajungă la Bruxelles. Cred că Comisia ar trebui să folosească concluziile acestea în evaluarea planurilor strategice naționale, dacă contribuie la creșterea rezistenței concurenței și la o descreștere a felului în care ne sprijinim pe furnizori externi. Pentru că, de exemplu, dependența față de combustibilii din Rusia va fi înlocuită pe o dependență pe alte materiale strategice din alte state membre, în diferite sectoare ale industriei, la hidrogen, la baterii. Ceea ce ați făcut e un exemplu bun de urmat. Sunt bani importanți pentru acest fond de recuperare, timpul e foarte puțin, trebuie să reacționăm foarte foarte repede. Încotro ne îndreptăm. Vor fi încurajate statele membre să pună în aplicare toate aceste planuri. Va insista Comisia asupra acestui fapt și apoi trebuie să ne concentrăm și pe crearea de locuri de muncă. Cum va facilita acest raport o tranziție justă și o recuperare, făcând și legătura cu nevoile oamenilor, cei care au de pierdut pe, timp, pe timpul crizei economice și tranziției economice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule Heisel. Acum, din partea Renew, cred că l-am pe domnul Grudle. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Două întrebări rapide prima din partea colegei mele, Claudia Gauman. În primul rând, materialele prime, care sunt foarte importante în domeniul energiei. După părerea dumneavoastră, ce fel de alte uh, acțiuni poate să întreprindă Comisia, astfel încât să ne crească competitivitatea pentru materiile prime, mai ales față de ceea ce se întâmplă la nivel internațional. Și a doua întrebare, uh, în portofoliul dumneavoastră aveți și relațiile interinstituționale. Cum s-ar putea crea pasarele de colaborare între instituțiile europene pe aceste subiecte atât de importante pentru viitorul nostru. Pentru că dacă fiecare își face doar treaba lui, e foarte greu să definim un, uh, un viitor comun. Mulțumim și acum are cuvântul domnul Berensen de la PP. Yes, thank you very... Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc uh, pentru raport și în special mă bucur că ați lucrat uh, asupra subiectului autonomie strategice. Este absolut esențial să fim mai puțin dependenți de celelalte părți ale lumii și să dezvoltăm cât mai mult potențialul Uniunii Europene. În vremuri de criză este adevărat că suntem vulnerabili și ar putea să avem nevoie de mai mult uh, ajutor din partea investitorilor străini și astfel uh, ar avea posibilitatea să preia mai mult din întreprinderile europene și trebuie să ne concentrăm pe această parte. Raportul Comisiei din 2019 arată că între 2010 și 2017 au avut loc 50, 79 de preluări din partea companiilor chinezești. Conform bazei de date, rezultă că au avut loc 200 de drepturile lor din partea companiilor chineze. Aș dori să știu că, care sunt măsurile pe care prevede comisarul pentru a îmbunătăți situația și pentru a ne asigura că ce se produce în Europa este protejat de către Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Berenson. Îi dau cuvântul doamnei Henrike Han. Doamna Han, aveți cuvântul.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 colleagues, the first... Stimate vicepreședinte, stimați colegi, acest prim raport este un semn foarte important că trebuie să ținem cont de perspectiva pe termen lung și de legislație pe care avem acum vederea viitorului când vine vorba de efectele crizei. Când luăm decizii privind programele de infrastructură, cum ar fi fondul pentru recuperare, mecanismul pentru o tranziție justă și altele, trebuie să nu uităm că obiectivul nostru este ca până în 2050 să fim complet uh, independență energetică în ce privește folosirea combustibilor fosili, după cum prevede strategia verde. Avem orientări privind ce măsuri durabile avem la dispoziție și ce ar trebui să se financeze din banii cetățenilor europeni. În același timp, avem scenarii energetice și folosirea combustibilor fosili, printre care și folosirea gazelor naturale în Uniunea Europeană, care arată ce măsuri trebuie să luăm și cu toate acestea mulți refuză o taxonomie adecvată a legislației europene și insistă în continuare asupra folosirii petrolului și gazelor, ceea ce este inacceptabil. Trebuie să folosim uh, analiza prospectivă, mai ales când vine vorba de reciclarea materialelor, diversificarea furnizorilor și trebuie să ne bazăm mai mult pe producători europeni decât străini această strategie se va baza pe considerația pe termen lung a faptului că trebuie să putem produce propriile resurse și să consumăm propriile materiale. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Han. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar nu avem mult timp la dispoziție. Dau cuvântul domnului Buzek. Bună ziua, stimați colegi, vă mulțumesc, domnule președinte. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să creăm viitorul. Îi mulțumesc așadar domnului vicepreședinte pentru contribuția continuă la viitorul Uniunii Europene. Ne amintim cu toții că în timpul mandatului dumneavoastră precedent ați creat Alianța Europeană privind bateriile și platforma privind regiunile miniere în tranziție. Acestea au fost niște idei vizionare foarte bune din timpul mandatului dumneavoastră anterior. Prima mea întrebare este, sper să avem o posibilitate imensă pentru investiții în regiunile miniere sau în regiunile cu emisii ridicate care se află în tranziție, mulțumită Alianței Europene pentru Baterie. Avem, este vorba de 100 de miliarde de euro care țin de această alianță. În al doilea rând, Avem ca obiectiv mobilitatea inteligentă și evident că bateriile sunt o parte esențială a acestui proiect, dar de asemenea trebuie să facem investiții în hidrogen, biometan și să asigurăm compatibilitatea diferitelor părți. În al treilea rând, ați menționat materiile prime, producția de oțel, baterii, și Cox. Pentru toate acestea depindem de China. Ați putea să ne dați mai multe detalii? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul uh, domnului Mel, Mel Barde, din partea ECR. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Este practic un joc de șah ce facem acum. Trebuie să gândim cu mai multe mutări în, înainte. Trebuie să vedem ce vom face peste decenii și să doresc ca descoperirile acestui raport să fie incluse în ordinea de zi și în activitatea comisiei. Cu toate acestea, este vorba de primul uh, raport de analiză prospectivă care se concentrează și pe prezent și pe trecut și pare să accepte că unele tendințe viitoare sunt absolut evidente, iar eu sper că în viitor, următoarele rapoarte să discute mai mult în ce fel Uniunea Europeană ar putea să modeleze viitorul. Așadar, întrebarea mea este, raportul recunoaște impactul epidemiei de COVID și avem o serie de provocări viitoare listate, printre care um, creșterea organizațiilor și creșterea consumului, dar pare că aceste analize au fost uh, făcute înainte de uh, debutul epidemiei. Credeți că ar trebui refăcute? Credeți că ar trebui să revedem cum arată viitorul, ținând cont impactul pe care l-a avut COVID în toate privințele? Mulțumesc foarte mult, doamna Melbarde. Îi dau acum cuvântul domnului Martin Hosic de la Renew. Mulțumesc foarte mult. Domnule vicepreședinte Șefcovici, să știți că am citit cu mult interes raportul. Doar să subliniez un element foarte important, care cred că are nevoie de mai multă atenție. Este vorba de posibilele efecte neașteptate din viitor care să schimbe diferitele industrii. De exemplu, apariția smartphone-urilor a schimbat complet sectorul și a schimbat complet economia în general, de la plătirea impozitelor la comandarea de mâncare. Așa că doresc să vă întreb, ce schimbări majore vă așteptați să vedem în domeniul energiei, al agriculturii? Din păcate îmi pierd conexiunea. Vă mulțumesc foarte mult. Merg mai departe acum la domnul Jens Geier de la SD. Domnule Geier, ne auziți? Mr. Gaia, please push the speak. Domnule Gaia, vă rog să apăsați butonul speak. Abgerissen, ich weiß aber nicht, ob Sie mich hören. Nu știu dacă mă auziți. dar vă auzim. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Șefcovici, pentru munca făcută asupra acestui raport. Uh, Întrebarea mea are de-a face cu viitorul aprovizionării cu energie în Uniunea Europeană. Am onoarea de a redacta primul aviz în ceea ce privește energia din partea comisiei noastre, în ceea ce privește hidrogenul. Scriu acest document din partea comisiei noastre parlamentare și din cercetarea pe care am făcut-o eu am impresia că această temă energia autarhie pentru Uniunea Europeană nu e ceva ce va funcționa. Dacă ceea ce facem noi și acesta ar fi, ar fi obiectivul meu politic să avem o altă direcție în ceea ce privește energia, pentru că vom vom deveni, dacă nu, dacă nu dependenți de importuri din exterior, de exemplu din Africa, așa că m-ar interesa dacă ne-ați putea spune mai multe în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul doamnei Bentele. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Strategia viitoare a Uniunii Europene se axează foarte mult pe altele tehnologii, însă în același timp avem nevoie de materii prime deosebit de importante și interpretarea se va opri aici pentru că nu avem imagine.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 Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul și mulțumesc vicepreședintelui pentru raport. Cred că este un raport foarte important. Este nevoie să implementăm tranziția verde și digitală pentru a ajuta economia și a crea locuri de muncă de calitate și pentru a avea o economie mai digitală și mai rezilientă. Știm că trebuie să invest să actualizăm noile tehnologii și să ne bazăm pe inovația bazată pe cunoaștere. Pentru a ne atinge țintele avem nevoie de un efort coordonat și de o strategie de inovație și cercetare rezilientă și pe termen lung. Toarele pe care se axează planul sunt unele tradiționale sau digitale. Ne cerem scuze, calitatea sunetului este prea slabă în acest moment. In all person. So, uh, how are you dealing to, to what are you thinking to do to, uh, to deal with this uh, worsen inequalities? Thank you. Thank you, Madam uh, Galvez Munoz. Vă mulțumesc, doamna Munoz. Îi dau cuvântul domnului Ninisto. Vă mulțumesc. După cum s-a arătat deja, reziliența este un punct important privind creșterea și locurile de muncă. Contribuie la ținta asta privind neutralitatea și raportul ne ajută să mergem în această direcție. Unor simt că nu ne concentrăm cum ar trebui pe analiza prospectivă, deoarece ne concentrăm pe soluții pe termen scurt și mediu este foarte concret când ne gândim la probleme cum ar fi trecerea la alte surse de energie în afară de combustibili fosili. Nu este vorba de o chestiune care ține de mediu, ci și de economie, cum să avem o economie rezilientă și cum să integrăm întreaga economie în, în această direcție. Aș dori să vă întreb cum ne asigurați că nu vom avea obiective care se contrazică unele pe celelalte și cum ne asigurăm că nu scădem reziliența noastră și că nu există și efecte negative de pe urma acțiunilor pe care le întreprindem. Deci, cum puteți să vă asigurați în toate aceste prințe? Mulțumesc foarte mult. Acum trec la domnul Grosel și de la Renew. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Apreciez foarte mult activitatea dumneavoastră excelentă doresc să subliniez un aspect privind reziliența Uniunii Europene, care a fost expusă de către COVID-19. Chiar dacă virusul acționează în același fel în toate statele membre, efectele sale au fost foarte diferite diferitele state. Cum ne asigurăm așadar că strategia autonomică a Uniunii Europene nu va fi afectată? Oare această asimetrie va fi luată în considerare și se va reflecta în politicile europene? Sincer, eu nu sunt foarte optimist în această privință. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Groselj. Acum îi dau cuvântul doamnei Isabela Helena Cloc de la ECR. Doamna Cloc, vă rog să porniți microfonul. mouw zit. Vă mulțumesc. În timpul președinției slovace ați fost comisar pentru energie și am putut să discutăm despre tranziția energetică. Acum, la comisie, răspunsul noastră va influența calitatea regulamentelor propuse. Aș dori să revin la discuția pe care am avut-o anterior. Dorim să avem o evaluare de impact pe care să ne putem baza când este vorba de punerea în aplicare a pactului ecologic. Este un aspect foarte important și, potrivit uh, prognozei, Polonia va trebui să plătească miliarde în acest sens. În această perioadă foarte dificilă pe care o traversăm, vă rog să să nu vă lăsați ghidat de un lobby ideologic. Vă rog să analizați, uh, vreau să studiați analiza de impact cu privire la diferitele legislații și să protejați lucrătorii din uh, regiunile care sunt sărace energetice în urma pactului ecologic. Vă mulțumesc! Acum îi dau cuvântul doamnei Eva Cali de la SD. Doamna Cali, aveți cuvântul. Da, vă aud. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Doar să vă întreb, din moment ce apreciez foarte mult prezentarea raportului, în primul rând aș dori să vă invit să prezentați raportul și la STOA, deoarece încercăm să avem o um, vedere bună asupra viitorului privind tehnologiile emergente și ar fi extrem de util să beneficiem de cunoștințele dumneavoastră și să putem discuta în cadrul STOA. Cred că toți colegii mei au punctat foarte bine diferitele aspecte ale raportului. Și trebuie să spun că dumneavoastră credeți că accesul la piața digitală reprezintă suficient pentru a ajuta țările care depind de, de importuri pentru materii prime, cum ar fi litiu? În al doilea rând, am văzut că au fost probleme privind lanțurile de aprovizion aprovizionare și am cerut că încercăm să avem o abordare comună în ce privește restricțiile de călătorie și măsurile pe care să le, le luăm în continuare pentru această epidemie, deoarece ne aflăm în mijlocul epidemiei. Credeți că putem să găsim o abordare comună pentru 2021? Înțeleg că ECDC, Centrul pentru Combaterea și Prevenirea Bolilor, aplică standarde complet diferite a cărui calitate poate fi pusă sub semnul întrebării. Aș dori să știu dacă dumneavoastră credeți că putem progresa pentru 2021 pentru a putea răspunde la această epidemie care pare să dureze mai mult decât ne-am fi așteptat. Și în ultimul rând, aș dori să știu dacă aveți orice fel de evaluare privind cercetarea de până acum și cum ar trebui să fie... Ne cerem scuze, sunetul s-a întrerupt. Vă mulțumesc, doamna Kylie. Mai avem două intervenții foarte scurte pentru Catch the Eye, Catch the Eye de cel mult un minut chiar mai scurte. Mai întâi, domnul Pecarini. Domnul Pecarini nu este conectat, așa că dăm cuvântul doamnei Spirache. Mrs. Pirak, you have the floor. Thank you. You hear me? You can see me? Dan Spiraki, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Stimate vicepreședinte, doresc să insist asupra chestiunii materiilor prime critice și a uh, metalelor rare, când vine vorba de autonomia noastră strategică și de dezvoltarea de baterii. Aș dori să vă întreb ce fel de prevederi dorește să adopte Comisia pentru a avea o abordare concentrată pe întregul ciclu de viață al bateriilor, în primul rând, și în al doilea rând, aș dori să știu ce fel de stimulente sunteți dispuși să oferiți industriei noastre pentru a putea să avem o performanță mult mai bună în ce privește reciclarea materiilor esențiale. Mulțumesc! Thank you so much. Dear Vice President Sefcovic, a lot of questions, a lot Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte Șefcovici. Foarte multe întrebări interesante, multe de discutat. Aveți șapte minute uh, pentru a încerca să răspundeți la majoritatea întrebărilor. Dacă nu ne mai rămâne timp, sunt convins că veți uh, fi în măsură să răspundeți și înscris uh, către colegii cărora nu ați reușit să le răspundeți în direct, dar vă rog să încercați să răspundeți la o parte acum și să pronunțați câteva observații uh, conclusive. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragă Cristian. Salut energia dinamica acestor discuții. Voi încerca să răspund uh, cât mai uh, telegrafic, cât mai, la cât multe întrebări în șapte minute. Domnul s a, răspuns, a întrebat uh, ce anume ne-ar trebui pentru reziliența aceasta la nivel european. E nevoie în mod important, în mod fundamental de solidaritate, de unitate, de acțiuni coordonate și, desigur, toate astea uh, bazându-se pe voință politică. E nevoie de resurse financiare și de personal. Uh, la lumina discuțiilor din Parlamentul European, din Consiliu, cred că vom avea acest sprijin financiar fără precedent pentru următorul deceniu, aș spune, care sper că ne vor ajuta să sporim reziliența nu doar la nivel național, ci și la nivel european. Iar în ceea ce privește aceste tabele de bord, vă invit pe toți cei care aveți uh, sugestii sau îndoieli, uh, sugestii de îmbunătățire, să-mi uh, scrieți uh, vrem să păstrăm legătura pentru a ne asigura, colaborând cu dumneavoastră, că pentru anii următori aceste tabele de bord vor fi mult îmbunătățite. S-a punctat faptul că dacă nu suntem uh, atenți, această dependență puternică de Rusia pentru combustibilii fusili va fi înlocuită cu o dependență excesivă față de China pentru diversele materii prime de care avem nevoie pentru tehnologiile viitorului de la energii regenerabile pentru componentele necesare pentru baterii și alte tehnologii digitale. Au fost adresate câteva întrebări și în ceea ce privește acest principiu. Ultima dintre ele aparține doamnei Spirachi, cred, dar și doamna Kylie a punctat acest lucru și alți uh, eurodeputați în privința planului nostru de acțiune și a alianței noastre pe tema materialelor prime critice. Avem o serie întreagă de pași în vizor pe care vrem să îi facem și anumite puncte de plecare în vizor. În ceea ce privește bateriile, doamna Spirachia a întrebat acest lucru, vrem să ne asigurăm că noul regulament în materie de baterii se va, va putea acoperi întregul proces de la aprovizionarea durabilă, adică aprovizionarea cu materii prime în, din surse durabile, fiabile, de asemenea pe dezvoltarea de software care va sprijini energia verde pentru toate acele pachete în care batenele pot ajuta să asigurăm această echilibrare, fiindcă ele vor fi un vehicul pentru a asigura o punte de tranziție. Conceperea bateriilor uh, trebuie să fie astfel gândită încât bateriile să poată fi reciclate și, sau reutilizate mai ușor. Violența reciclării uh, deșeurilor electronice actualmente reciclăm doar aproximativ 30%, doar 1% din materiile prime critice sunt uh, reutilizate din acest tip de produse electronice, fiindcă așa sunt concepute, trebuie să fie, deci concepute mai bine pentru a se putea uh, reutiliza anumite materii prime uh, care le stau la bază și știu, știu că colega comisar Gabriel va face toate eforturile necesare pentru a ne asigura că acest salt înainte se va produce și din această perspectivă. În ceea ce privește redresarea și uh, planul de redresare și reziliență. Primim primele proiecte actualmente. Vom colabora cu statele membre pentru a ne asigura că se respectă principiile de bază și obiectivul uh, principal al investițiilor actuale va fi nu doar acela de a face reforme care uneori sunt amânate și de aceea și anumite dezvoltări economice mai încet în anumite părți, dar că putem să și uh, demarăm în forță economiile uh, și să facem eforturi de a prezerva, de a crea locuri de muncă, fiindcă vedem cât de, cât de importante sunt uh, în contextul Uniunii Europene. S-a întrebat și ceva despre interinstituționalitatea exercițiului acestuia de analiză prospectivă. Actualmente lucrăm la nivel de experți pe tema acestui subiect. Avem relații foarte bune cu Parlamentul European, cu Departamentul de Cercetare de acolo, dar va fi nevoie de o cooperare interinstituțională la nivel politic, iar săptămâna viitoare vom uh, organiza conferința ESPAS, abrevierea pentru acest tip de cooperare inter instituțională. Sper că atunci când vom avea această conferință privind uh, analiza prospectivă în viitor, vom putea să uh, ne bazăm pe membrii Comisiei ITRE, pe membrii Parlamentului European, miniștrii, pentru a reuși să integrăm analiza prospectivă nu doar în discuțiile despre ciclul politic, ci uh, pentru a ține seama de aceste principii și în discuțiile politice generale din Parlamentul European, lucru care va fi foarte important în opinia mea. Domnul Branson se referea la prelele ostile și la pericol pe care le reprezintă în opinia sa și sunt de acord cu dumnealui, dacă nu suntem atenți în anumite infrastructuri critice, anumite companii uh, se pot trezi în mâini străine, nu doar pentru că, nu, fiindcă nu sunt uh, competitive, sau suficient de competitive, ci, sunt, ci fiindcă sunt uh, actualmente într-o situație dificilă pe fundul pandemiei. De aceea am adoptat o serie întreagă de decizii, peste o mie de decizii uh, în cadrul Comisiei în începutul crizei COVID, multe dintre ele axate asupra sprijinirii companiilor. Vom uh, face și un screening a investițiilor externe dezvoltăm noi instrumente pentru a trata potențialele efecte negative asupra pieței, din partea subvențiilor externe. Deci, ținem cont de acest lucru uh, și vom trata această problemă. Văd că timpul care mi-a fost alocat uh, se epuizează încet încet. Deci, uh, la lumina acestor discuții, ce ar sugera eu este ca un lucru foarte important ar fi să colaborăm și mai mult împreună la nivel de experți, dar și la nivel politic, pentru perspectivele identificate, megatendințele actuale, de pildă creșterea inegalităților, megatendința urbanizării sporite sau uh, tranziția puterii economice mai către regiunea estică, lucru care trebuie discutate la nivel politic, la nivel de experți. Ceea ce vrem să facem actualmente este să identificăm cele mai bune structuri care să ne ofere o scanare uh, periodică a tendințelor de la orizont, a megatendințelor, anual. Mulțumesc foarte mult Comisiei Itre și domnului Cali pentru invitația la, la subcomisia STOA în privința tendințelor uh, de ruptură și a ceea ce identifică experții noștri la nivel de tendințe care se profilează la, la orizont, felul în care se conturează noile megatendințe, ceea ce s-a schimbat și cum se poziționează Europa în acest context. Am menționat deja un lucru în discuțiile anterioare. Acest uh, deceniu va avea, în opinia mea, un uh, rol uh, potențial foarte important în privința rolului Europei pe harta globală pentru următorul secol. Dacă reușim să obținem o transformare ecologică și digitală și consolidăm reziliența piețelor noastre, nu cred că ar trebui să ne îngrijorăm, însă cred că pe fondul acestui imperativ și a acestor provocări politice va fi necesar să discutăm mai mult despre viitor, mai mult despre ceea ce se întâmplă actualmente, ceea ce se profilează la orizont și să încercăm să implementăm acest tip de analize prospective în deciziile noastre de zi cu zi și în propunerile noastre, în deciziile pe care le prezentăm și la care lucrăm împreună. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră la ședința Comisiei ITRE în această discuție dinamică. Aștept cu nerăbdare următoarea noastră dezbatere, fiindcă întotdeauna sunt o sursă de material pentru mine, de lucru în cadrul Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim, domnule vice președinte pentru prezență, disponibilitate, pentru deschiderea de care dați dovadă, pentru explicarea unor lucruri foarte importante și, de asemenea, pentru faptul că ați răspuns la întrebări. Vom rămâne în într-o strânsă legătură cu dumneavoastră, noi cei din Comisia ITRE, colegii uh, mei în mod individual, cu biroul dumneavoastră, dumneavoastră, pentru a face progrese împreună la nivelul agendei noastre comune și pentru a pricepe mai bună provocările și tiparele, oportunitățile pentru următorii ani. Mulțumim foarte mult pentru participarea la această ședință de astăzi și pentru excelentul dialog interinstituțional pe care îl coordonați între comisia noastră, dumneavoastră și Comisia Europeană în general. Stimați colegi, acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 4, o strategie europeană privind datele. Doamna raportor Cumpula Natri ne va prezenta proiectul de raport pentru strategia europeană privind datele. Este un răspuns la, la comunicarea Comisiei Europene privind Uh, strategia europeană pentru date uh, pe care, care a fost publicată în 2019 cu rolul de a asigura că UE devine un model, un lider pentru societate bazată pe date. ITRE e comisia responsabilă pe fond, IMCO, Iuri, Libe și TRAN sunt comisii asociate în temeiul uh, normei 57 cu competențe exclusive. Avem aproximativ, sau aveam 40 de minute aproximativ, sper că vom putea termina în jumătate de oră pentru a ne rămâne mai apoi 5 minute pentru raportul uh, sunt uh, mecanismul pentru interconectarea Europei. Acum trecem rapid la raportul doamnei Cumpula Natri, apoi uh, vor avea cuvântul raportorii din umbră. Mai avem încă 8 membri uh, ai Comisiei ITRE ulterior care și-au exprimat dorința de a lua cuvântul. Doamna Cumpula Natri, aveți acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur foarte mult să mă aflu aici pentru a prezenta un proiect de raport, un răspuns pozitiv la uh, strategia Comisiei privind datele. Așteptă uh, cu nerăbdare și contribuțiile celor șase comisii și din partea noastră până joi. Data limită este un proiect care se la 6.000 de caractere și nu a fost tocmai ușor să înghesuim toate aceste informații într-un singur raport, însă uh, Economia și IA au un potențial foarte mare de a crea, de a crea noi posibilități, noi locuri de muncă, dezvoltare și servicii mai bune. Valoarea datelor, a economiei datelor poate să crească în UE de la 300 de miliarde de euro, cum e în prezent, la peste 800 de miliarde de euro până în 2030. La lumina acestei strategii, prin și ea are o, prezintă oportunități foarte mari noastră pentru dezvoltarea locuri de muncă, dezvoltare. Vreau să subliniez și să vă amintesc faptul că e nevoie să tratăm subiectul și în contextul dezvoltării societățile noastre, tuturor sectoarelor, felul în care ne comportăm la nivel social și cum se dezvoltă piețele la lumina acestor aspecte. Aceasta e strategia care trebuie uh, discutată, bazată pe valori, și nu e de ajuns să spunem asta, trebuie să ne asigurăm că e o strategie centrată pe om, pe societăți, pe valori și încredere. E necesar în acest lucru să asigurăm drepturi fundamentale, uh, confidențialitatea datelor, autonomizând lucrătorii și și uh, protejând uh, companiile, inclusiv IMM-urile, pentru a le permite să aibă un control mai mare a datelor uh, care le aparțin și pentru a câștiga de pe urma utilizării datelor lor. Trebuie de asemenea să ținem cont de obiectivele Green Deal și strategiei privind clima, condiții egale de concurență și un acces egal la piață trebuie de asemenea asigurate și peste întreagă de propuneri legislative care vor veni în noiembrie, prin conferența datelor în speță, care trebuie integrate în strategie. Trebuie să permitem o interoperabilitate datelor și a fluxului date european, sprijin în uh, cadrul Comisiei de creare unor spații pentru date ca prim pas. Trebuie uh, să trecem de la un ecosistem al datelor care poate fi uh, de asemenea transectorial. Trebuie să avem linii directoare comune pentru a evita crearea de silozuri și pentru a preveni segmentarea intervențiilor. Trebuie să ne bazăm pe o tratare decentralizată pentru a spori încrederea, pentru a crea standarde comune și pentru a crea interfețe API corespunzătoare. Trebuie de asemenea să dezvoltăm bune practici de activitatea de date respectându-se regulamentul GDPR, fiindcă nu se știe întotdeauna cum anume poate fi monitorizată și uh, uh, desprinsă categoria date personale de uh, datele cu caracter personal, pentru a permite că o categorie cât mai vastă date pot să fie exploatate în mod corespunzător. E nevoie să facilităm și mecanismele de facilitare a schimbului de date pentru a facilita fluxul de date. Există circunstanțe speciale, cum ar fi uh, dezechilibrele strategice care trebuie analizate pentru a asigura un acces la date uh, mai bun, iar obligatorii, de pildă prin uh, reformarea API. Actorii de piață au nevoie de instrumente pentru accesul la date De asemenea, în ceea ce privește infrastructura cunoscută în Canită, știm că tehnologii sunt importante și acel uh, rulebook al Comisiei prin cloud care să ne permită să facem eforturi suplimentare noi lock ar putea să nu apară în curând, este foarte important ca toți operatorii să stabilească și stabilici care operează în Europa să respecte regulile europene. Și aș încheia prin a spune că e nevoie de abilități, de cercetare, sunt lucruri pe care le cunoașteți foarte bine, stimați colegi de la ICRE, ITRE. Așa că voi încheia prin a spune putem să facem totul astfel încât Uniunea Europeană în timp real să aibă într-adevăr un uh, rol de conducător în politică reală. Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamnă Cumpula Natri, vă mulțumim pentru raport și acum trecem la raportorii din umbră, intervenții de câte două minute, începe doamna Eva Maidel din partea PPE-ului. I have to say that I'm very glad that we finally start working on this report. Uh, I want to thank uh, everyone who fought hard to make sure Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru munca făcută și mă bucur că acest subiect, strategia pentru date, rămâne sub competențele ITRE. Acum, raportoarei noastre, în primul rând, felicitări pentru faptul că are un proiect de raport foarte pragmatic, dar de asemenea și echilibrat. Mă bucură că pot să spun faptul că din partea PP-ului nu există niciun fel de uh, linie roșie în acest uh, moment și cu siguranță vom găsi un teren comun astfel încât să poată fi adoptat ușor acest raport în comisia noastră. O parte dintre dumneavoastră știți că eu întotdeauna am fost pentru un flux liber de date în Uniunea Europeană. În mandatul trecut vorbeam despre a cincea libertate din Uniunea Europeană, pentru că noi continuăm că e o condiție importantă pentru economie agilă, pentru standarde mai ridicate delicate de viață, dar de asemenea și pentru creștere și competitivitate. Acum un an oamenii încă mai ridicau din sprânceană când cineva spunea că trebuie să existe acest, această deschidere la accesul la date. Acum însă văd că se schimbă multe pe ambele părți ale spectrului politic în ceea ce privește partajarea de date. Din păcate, imaginea s-a întrerupt, așa că și interpretarea se va întrerupe aici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 sustainability principle, uh, and also to provide, importantly, more guidance for European SMEs and startups. Um, Thank you so much, Madam Maidel. Uh, we really do. Vă mulțumim, doamnă Maidel. Din păcate chiar nu avem timp. Îi dau acum cuvântul domnului Nicola Danti din partea Renew. Două minute. Grazie Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare la collega Copulanatri per la bozza. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de raport care reprezintă o poziție bună de plecare pentru munca noastră. Strategia în ceea ce privește economia noastră a datelor trebuie să se bazeze pe faptul că trebuie să, devinem, să devenim conducători în Uniunea Europeană într-un sector care este acum condus de din afara Uniunii Europene. Datele sunt o bază importantă pentru schimbarea digitală în economiile noastre și în societățile noastre și importante mai ales în ceea ce privește inteligența artificială. Trebuie să fim atenți ca această schimbare să meargă mână în mână cu valorile europene existente și să fie protejate datele cu caracter personal și cetățeanul trebuie să rămână în centru și importante sunt și IMM-urile aici. În trecut am mai spus de multe ori acest fapt și domnului comisar Breton și anume că importantă e industria aici. De aceea trebuie să putem să Utilizăm această oportunitate pe care o avem, e nevoie de resurse bune pentru Digital Europe, pentru Europa Digitală, pentru Orizon 2020, pentru programele care au de-a face cu rezistența și, și tot ceea ce se întâmplă în statele naționale. Amendamentele care, de care va fi nevoie cred că își doresc să îmbunătățească acest document cu multe teme strategice, tematici strategice care nu au fost aprofundate până acum. Lucruri menționate și de doamna raportor ne spunea că a fost uh, limitat spațiul și timpul a fost limitat, așa că în numărul de caractere permise nu a putut să conțină tot acest raport. Vreau să mai spun câte ceva despre infrastructură, conectivitate și securitate cibernetică. Toate acestea sunt importante pentru piața datelor care într-adevăr este una rezistență, rezistentă. Companiile trebuie să aibă un ecosistem mult de bun de funcționare, mai ales cu datele sensibile, cu secretele comerciale, cu ceea ce ține de contracte. Toate aceste date trebuie să fie protejate să nu fie un dezechilibru pe piața datelor. De asemenea, importantă e și interoperabilitatea și important e și să sprijinim un flux de date între diferitele sectoare și schimburi și cu instituțiile și persoanele private, însă nu voi spune mai multe acum din cauza că timpul este limitat, însă aștept săptămânile viitoare când vom discuta cu doamna raportor, cu celelalte perso- persoane implicate, astfel încât să avansăm pe acest dosar care are o mare importanță strategică și din partea Comisiei Europene. Mulțumim, spune domnul președinte, acum Georg Mayer din partea ID. Două minute. E doamna Melen care îl înlocuiește pe domnul Maier astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă raportor. În raportul dumneavoastră propuneți să se creeze un organism condus de comisie care să stabilească linii directorii în ceea ce privește guvernanța datelor și comisia să financeze inițiative pentru a îmbunătăți interoperabilitatea datelor. Știm cu toți toții că toate acestea se fac într-un context de urgență, dar și de concurență foarte mare, un context deja existent. Noi am identificat trei linii roșii. În primul rând, schimbul de date și compilarea datelor trebuie să se facă doar pe bază voluntară. Ar trebui să există limite foarte clare în felul în care se tratează datele cu caracter personal și cele care nu sunt date cu caracter personal. Și apoi consumatorul este cel care trebuie să decidă cine are acces la date datele sale personale, chiar și în cazul utilizării lor necomerciale. Acestea sunt elemente fundamentale de care trebuie să se țină cont încă de la început. Volumul de date stocate va crește de șase ori în lume în următorii cinci ani. Internetul obiectelor, China, toate acestea vor fi responsabile în mare parte de această creștere a volumului de date. Așa că trebuie să fim precauți datele pe care, să le, pe care le stocăm să nu uh, ducă la alte, tip, alte tipuri de efecte negative în societate și la dispariția liberului arbitru. Pentru această strategie e nevoie de o cooperare aprofundată pentru că există actori care își pierd interesul în fiecare, pe măsură ce trece timpul și trebuie să evităm astfel de efecte. Trebuie să putem să ne protejăm și la nivel mondial și ceea ce se întâmplă cu marile companii ale internetului. Trebuie să evaluăm cum arată schimbul de date deja existent cu statele terțe, mai ales cu acelea care nu au aceleași valori ca noi. Și apoi, interferențe în, ah, cu alte state membre prin intermediul datelor acestora înseamnă foarte multe în termen de suveranitate digitală. Mă gândesc, de exemplu, la acel Privacy Shield între SUA și UE, unde există un litigiu profund în ceea ce privește felul în care sunt utilizate datele cu caracter personal. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamnă Malen, și acum îi dau cuvântul domnului Böslanger din partea verzilor. Da, vă mulțumesc și eu aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru munca foarte bună și că ne-a implicat încă de la început în acest proiect și că a luptat să fie sub uh, competența LIBE. Mulțumesc foarte mult! Mă bucură foarte mult și domeniul de aplicare al raportului și grupul meu e mulțumit tot ce ceea ce ține de interoperabilitate, portabilitate, fluxul de date, utilizarea datelor industriale și publice. Totul e foarte bun pentru noi. Mă mulțumește faptul că pe asta ne vom axa noi și în ceea ce privește accesul la date, dezechilibrele sistemice, achizițiile publice, interoperabilitatea și mai ales în ceea ce privește IMM-urile și accesul acestora și startup-urile și accesul pe care l-au la achizițiile publice se menționează care sunt îmbunătățirile din partea noastră, de unde am putea noi îmbunătăți. Pe eficiența energetică ne mulțumim că în raport ni se spune că partajarea de date ne poate ajuta în ceea ce privește schimbările climatice, însă trebuie să analizăm și infrastructura de date din perspectivă de durabilitate. Cred că aici mai există spațiu de îmbunătățire și vom face asta. Cât despre ecosisteme regionale, Uniunea Europeană, da, vedem, ne-ați explicat puțin cum ar trebui să arate acest mediu mediu de operare și noi considerăm că încă trebuie să se facă foarte multe la nivel regional. Cred că putem învăța de la anumite state membre care au început deja cu o strategie de descentralizare care ar trebui să fie consolidate. Și un ultim punct are de a face cu infrastructura pentru tehnologiile de tip cloud. Din nou văd că există un accent puternic pe suveranitatea tehnologică și cred că ar trebui să ne axăm poate ceva mai mult pe competitivitate tehnologică, să încercăm să ne asigurăm că industriile noastre europene sunt la cel mai înalt nivel când vine vorba de competitivitate. Și un ultim punct, dacă ne uităm la Gaia X și valoarea pe care o are, Tocmai în asemenea puncte putem vedea care e marea diferență și aici am putea să vedem ce fel, cu ce fel de plus valoare pot veni proiecte cum e proiectul Gaia, Gaia X. Apoi, ghidul pentru cloud, care trebuie să fie accelerat. Da, cred că e nevoie de o asemenea accelerare pentru a răspunde la toate întrebările pe care le avem. Însă aștept cu nerăbdare colaborarea pe acest dosar și îi mulțumesc raportoarei pentru munca foarte bună. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Nu știu dacă domnul Toșenovski este online din partea ECR. Nu, nu e încă online. Bine, atunci trecem la cea de-a doua rundă, membrii ITRE, intervenții scurte, un minut și primul vorbitor e doamna Del Castillo Vera din partea PP-ului. Pilar? Mrs. Del Castillo, you have the floor. Please press the speak button. If not, uh, I go to the next... Trecem atunci la următorul vorbitor, doamna Josiană Cutajar din partea S și D. Mulțumesc, domnule președinte, și de asemenea îi mulțumesc și miei Petra pentru acest raport minunat prezentat. Strategia UE pentru date, într-adevăr, se va baza mult pe succesul pe care l-au avut alte strategii, pe obiectivele care există pentru pactul ecologic, pe completarea rețelelor TNT, și de asemenea și pe importantă și strategia pentru piețele energetice. Sunt de acord cu doamna raportor că avem nevoie de un sistem bun în ceea ce privește datele și reguli foarte clare privind partajarea de date. Uh, și spațiul în care se face acest schimb de date între diferitele sectoare. Schemele voluntare sunt importante, dar atunci când nu există niciun fel de dezechilibru sistemic sau alte tipuri de interese, pentru că atunci va fi nevoie de reguli și legi. Avem nevoie și de un sistem de încredere și claritate juridică în domeniu. E de asemenea important să se investească și în ceea ce privește femeile în acest domeniu. Datele trebuie să fie în beneficiul tuturor cetățenilor europeni și companiilor europene. Președintele intervine, mulțumesc. Acum are cuvântul din partea PPE-ului domnul Salvatore Demeo. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei, mulțumesc doamnei Compula Natri pentru munca făcută în economia digitală. Datele sunt foarte importante și datele trebuie să poată să circule de asemenea. Sunt aspecte foarte importante, prelucrarea datelor e foarte importantă și e nevoie de o strategie pentru această prelucrare care să ducă și la creștere economică, dar și la o protejare a intereselor cetățenilor. Schimbul de date trebuie să meargă mână în mână cu protecția acestor date. Importante sunt IMM-urile și accesul pe care îl au acestea la piața datelor. Certitudinea juridică trebuie să fie de asemenea existentă, astfel încât să putem lupta împotriva efectelor negative. Mulțumesc foarte mult! Cred că doamna Pilar del Castillo este din nou online, așa că vom încerca să-i dăm cuvântul. Doamna Del Castillo, puteți apăsa butonul Speak. Mulțumesc, cred că acum ar trebui să mă puteți auzi. Mulțumesc foarte mult. Nu știam exact. Îmi cer scuze pentru întârziere din cauza dificultăților tehnice. Doresc să o felicit pe Mia Petra pentru activitatea excelentă, pentru raportul foarte echilibrat. Cred că avem posibilitatea să transmitem niște mesaje foarte clare, să setăm obiective clare pentru Uniunea Europeană și pentru Comisie. Acum, în timp ce în continuare lucrăm asupra legislației, doar să punctez câteva lucruri. În primul rând, ideea datelor uh, cu circulație liberă cred că este nevoie să subliniem că libertatea de circulație a datelor trebuie să rămână al doilea principiu al valorilor europene. Nu voi insista, dar cred că este extrem de important. În al doilea rând, trebuie să punem accent pe îmbunătățirea abilităților lucrătorilor și în general. Uniunea Europeană are nevoie de specialiști foarte mulți uh, lucrători nu sunt în pas cu tehnologia și cred că Uniunea și Comisia ar trebui să insistă asupra acestui aspect pentru a asigura competențele necesare pentru viitorii profesioniști. Mulțumesc! Să mulțumesc, Pilar. Trec acum la doamna Galvez Munoz de la SD. Mulțumesc! domnule președinte, și mulțumesc foarte mult Mia Petrei și echipei ei pentru activitatea excelentă, atât cu privire la raport, cât și la prezentare. Mă bucur să văd că se pune accentul pe necesitatea de a avea date de calitate pentru a scădea inegalitățile sociale După cum știm, în continuare există multe probleme în ce privește segregarea și discriminarea și trebuie să colectăm mai multe date despre acestea. Salut de asemenea rolul pe care l-au datele când vine vorba de cercetare și trebuie să înlesnim partajarea de date, mai ales acum când vedem cât de relevant este pentru o societate de succes și pentru a face față situațiilor cum este cel al epidemiei de COVID. O societate a datelor este foarte importantă pentru a reuși, după cum spunea Pilar, să asigurăm competențele și abilitățile de care avem nevoie. Deci trebuie să analizăm învățământul și formarea pe tot parcursul vieții. Trebuie de asemenea să îmbunătățim serviciile publice și, dacă se poate, pentru aceasta trebuie să avem o infrastructură digitală de calitate și conectată, să avem date deschise și să putem transmite datele de la un serviciu la altul, dar să avem totdeauna grijă să respectăm confidențialitatea datelor. Să asigurăm o prezență online a instituțiilor publice sigură și eficientă. Mulțumesc. Ultimul doritor este domnul Micula Spexa de la Verzi. Bună ziua, stimați colegi! doresc să mă concentrez pe un aspect care are nevoie foarte multă importanță. Datele deschise și seturile mari de date sunt un bun strategic pe care îl avem, mai ales ținând cont de legătura cu inteligența artificială. Trebuie să ne menținem competitivitatea față de China și Statele Unite. De aceea trebuie să asigurăm sisteme publice și seturi de date deschise și de calitate și dacă rămânem prea mult în urmă, nu vom mai putea să recâștigăm terenul pierdut. În ce privește țintele specifice și condițiile specifice, cred că este foarte bine să avem condiții robuste în ce privește sustenabilitatea ecologică. Dar dacă dorim să supraviețuim în lumea modernă a conectivității și a inteligenței artificiale, avem nevoie de date, de, date deschise și condiții de interoperabilitate pentru toate proiectele și uh, sistemele folosite. Și trebuie să folosim datele pe care avem pentru toate obiectivele noastre, cum este schimbarea de climă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înainte de a reveni la doamna Cumpula Pri, doresc să-i dau cuvântul domnului Ivo Volman, director al unității care se ocupă de inovație și politică în materie de date la DigiConnect. Domnule Volman, aveți cuvântul, vă rog să apăsați butonul Speak. Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Este foarte pozitiv, foarte interesant și susține strategia privind datele și punctează bine ingredientele cheie. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care au făcut observații pe parcursul discuției. Raportul exprimă foarte bine că trebuie să ne grăbim. Europa are posibilitatea de a fi un jucător cheie, dar trebuie să acționăm acum. Lucrurile nu se vor întâmpla de la sine, deci trebuie să depunem eforturi pentru a partaja mai multe date în întreaga Uniune Europeană și trebuie de asemenea să respectăm în întregime valorile europene, printre care și regulile privind protecția datelor. Lucrăm la instrumente juridice, propunerea privind guvernanța datelor este prevăzută pentru săptămâna viitoare la fel și planul de punere în aplicare privind uh, seturile de date, care este prevăzut pentru primul semestru pentru 2021, la fel ca și alte elemente legislative cheie. Un lucru foarte important pe care doresc să-l punctez este să ne asigurăm că finanțarea și, po- și politicile merg în aceeași direcție. De aceea dorim să ne asigurăm că punem la dispoziție finanțiare prin, proiect, prin programul de conectare a Europei și prin celelalte programe asociate și să ne asigurăm că avem tot mai multe date disponibile, deoarece avem această abordare dublă axată și pe politici și pe finanțare. Din partea noastră, suntem uh, dispuși să ne implicăm în diferite inițiative privind strategia legată de date și uh, contăm pe sprijinul Parlamentului European în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Volman, și acum îi dau cuvântul doamnei Cumpulanatrii pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru discuția foarte interesantă. Eu și raportorii din umbră încercăm să comunicăm pentru a putea răspunde cât mai repede la, și avea o dezbatere cât mai bună. Aceeași situație o putem vedea și în uh, SUA sau în Japonia, vedem că se lucrează la guvernanța datelor și noi trebuie de asemenea să menținem contactul cu partenerii noștri internaționali. Deci aștept cu nerăbdare să fac parte în toate aceste comisii. Am uh, luat note toate comentariile și aștept amendamentele și vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Și vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna Cumpula Natri. Mă doresc să vă reamintesc, stimați colegi, că data limită pentru trimiterea de amendamente este joi, 12 noiembrie, la ora 12, deci la prânz. Amendamentele trebuie trimise doar în engleză, în conformitate cu decizia adoptată de coordonatorii ITRE pe 8 aprilie. Suntem încurajați uh, să semnăm amendamentele, ca amendamente să fie semnate de membrii grupului și să fie semnate și patru membri sau chiar de mai mulți. Acum doresc să revin la actualizarea privind uh, mecanismul pentru conectarea Europei, un proiect foarte important pentru investiții în infrastructură, sectorul digital și tehnologie. Am participat la ultimul trialog împreună cu colegul uh, meu de la TRAN, reuniunea care a avut loc uh, în persoană la Bruxelles și doresc să invit pe domnul Marian Jamarinescu să uh, facă o prezentare Comisiei ITRE privind reuniunile care au avut loc recent, inclusiv pe 26 octombrie. Thank you, Chair. Vă mulțumesc. După cum uh, ați spus, am avut o reuniune la nivel tehnic Am avut și un trialog cu două săptămâni în urmă și am înregistrat progrese în prima reuniune tehnică privind participarea la program. A common understanding, except some